Could socialist Președinta, da, așteptăm pe colegii de la grupul socialist, te așteptam Constanțe și nu știu dacă te preocupă uh, șampania pe care o voi crea anul ăsta. Okay. Can we, dear colleagues, can we start the meeting because... Dragi colegi, haideți să începem întâlnirea noastră pentru că mai avem câteva pagini de votat. Vă reamintesc că am ajuns la anexa numărul 1. Compatible with mine, we are on page 324. Cei care au același exemplar ca și mine, am ajuns la amendamentul 1080. Uh, um, I would like to apologize to the interpreters that I probably used. 1808. I pronounced the figures and uh, președinta își cere scuze față de interpreți că nu întotdeauna pronunță la fel cifrele. Deci până la urmă era 1808. Yes, yes sorry Elizabeth, you are already in favor or you... Deja votai pentru, Elizabeth? Da, și știu și de ce, știu și de ce ești pentru. Dar asta nu mă ajută. Haideți să începem voturile. 1808. Cine este pentru? Împotrivă? Din păcate, Elizabeth n-a ajutat faptul că tu erai pregătită. ITRE 1.12. Cine este pentru, împotrivă, abține, este caduc. ITRE 1.13. Cine este pentru, împotrivă, abține, se respinge. ITRE 113. Îmi cer scuze, de fapt am votat numai pentru prima parte de la it 113, era clar, nu? Acum votăm pentru a doua parte de la it 113. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Acum votăm a treia parte de la it 113. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. A patra parte, cine este pentru, împotriva abțineri, se respinge. A cincea parte, pentru, împotriva abțineri, se respinge I 314. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. I 315. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 1811 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 1812, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 1809 este caduc? Nu, îl votăm. A fost retras. Ce a fost retras, dragă președinte? Deci trebuie să votăm 1809. Cine este pentru? Împotrivă. Pentru, încă o dată, împotriva abțineri se respinge. 1810 acum. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se respinge. 1815 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 1813 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 1814 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 1816 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 1817 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Trecem la NV55. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Se respinge. Trecem la NV54. Partea 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Trecem la... Um, It falls. 18, 18. 1818 este caduc, deci trecem la nv 54. Votăm nv 54. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. nv 55, partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Acum Trecem la 1819 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Cult 17, prima parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se respinge. 1820. Un minut. Votăm. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Cult 17, a doua parte. Nu, este caducă. 1821. Este și acesta caduc. Tran 37, votăm acum. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 1822 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Tran 40. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Tran 38 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Tran 39 a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Tran 41 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 1824 pentru, împotrivă, Abțineri se respinge. 1825 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 1826 pentru. Nu. Nu, este caduc. 1827 este caduc de asemenea. Trecem la Empli 217. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 1830. 1830 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Cult 18 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 1831 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 1833 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Emple 220. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 1834. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Emple 221. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 1835. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 1836. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Empli 223 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 1837 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. Cult 19 pentru, împotrivă. Nu, nu. Verificăm. Nu, este caduc. Deci cult 19 este caduc. Deci trecem la 166. Pentru, împotriva abțineri se adoptă. 1838 este caduc. 39 la fel. Trecem la 1840. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 1841. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 1842 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 1843 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 1844 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Emple 226 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 1845 este caduc, 46 de asemenea. 1848 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Empli 227, votăm cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 1849 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Empli 228 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 229 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 1850 pentru, împotrivă. Abțineri se respinge. Empli 230 pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă. 1852 pentru, împotrivă. Abțineri se respinge. 1851 pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă. Empli 231 pentru, nu, caduc. 1853 Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 1854 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 1855 cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 1856 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Empli 232 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 233 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 1857 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Empli 234 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 1858 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 235 este caduc. Votăm 236 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 1859 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 1861 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 1860 îl votăm. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Empli 237 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 1862 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 238 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 1863 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 1864 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Empli 239 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 1865 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Empli 240 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 167 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 1866 este caduc. Empli 241 îl votăm. Votăm. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 1867 pentru. împotriva Abțineri se respinge. 168 pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. 1868 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 1869 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Încă o dată. Vă mulțumesc că mă controlați. 1869, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 1870, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Empli 242. Da, îl votăm. Cine este pentru? La anexa 4. Continuăm. Emple 242 pentru împotriva abțineri se respinge. 1871 pentru împotriva abțineri se respinge. Emple 244 244 pentru împotriva abțineri se respinge. 1872 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 1873 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 1874 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 1875 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 1876 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. I 316 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 169 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Agri 58 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Agri 59 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 1877 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Am încheiat acest vot. Acum, datoria mea este să mă asigur că toată lumea a înțeles ce am votat, și anume un mandat pentru echipa de negociere. Nimeni nu este împotrivă. Și al doilea lucru, cer scuze. I'm sorry, I just... I... Sorry? Could we vote for what? For the mandate? I thought... Am crezut că am votat deja mandatul. Vreți să mai avem un vot? No, but that's what I ask. So I, my question to you is... Întrebarea mea este următoarea. Acceptați amendamentele pe care le-am votat ca fiind un mandat pentru echipa de negociere care va, se va întâlni cu Consiliul? Vă rog să votați. Deci, majoritatea este pentru. If you, if you have no problems with this, we can have vote. Da, dacă nu vă deranjează, putem să votăm, de ce nu? Dacă așa doriți. Dacă mai vreți încă un vot, vot electronic, să deschizi votul. Dear colleagues, we, we vote. Dragi colegi, votăm ca să acceptăm faptul că este un mandat care va permite începerea discuțiilor cu Consiliul. We, not everybody voted. I understand. Nu a votat încă toată lumea. Unii au plecat și și-au lăsat uh, cardul în consolă. Închidem voturile. 34 de voturi pentru, acest mandat. Deci o mare majoritate pentru negociatori. Yes, we, we have um, we have one more question to uh, uh... Mai trebuie să vă adresez o întrebare și anume stabilirea componenței echipei de negociere vă propun următoarele nume președinta, subsemnata, pentru că este datoria mea, raportorii și raportorul pentru aviz de la Comisia EMPLI și toți raportorii din umbră care au lucrat la aceste amendamente de la toate grupurile politice. Deci aș dori să am acceptul dumneavoastră și în ce privește componența echipei de negociere. Thank you. Nimeni nu este împotrivă, vă mulțumesc. Deci am încheiat. Da, da, da, știu că doreați să luați cuvântul. After this, after this huge... Domnul Van Nistelrooy, după această muncă de titan, vreau să mulțumesc tuturor pentru contribuție, pentru răbdare, pentru că ne-ați dat acest mandat mie și Constanței. Suntem cu toții conștienți de faptul că există motive de îngrijorare din diferite colțuri ale Europei, din diferite regiuni în ce privește rezultatul final. Noi vom negocia acest compromis și Deja azi dimineața am ascultat discursul președinției cipriote care ne-a declarat că uh, era deschisă la discuții și sperăm să putem să votăm și toate acele amendamente care țin de regulamentul financiar cât mai repede cu putință. Deci, în fiecare lună vă vom ține la curent, dar încă o dată mulțumire din suflet staffului pentru că vă dați seama, în această avalanșă de amendamente, n-am fi reușit să ne descurcăm fără cooperarea lor. Nu vă vom dezamăgi. Și acum creăm o situație în care comisia noastră este prima care a primit un mandat pentru a demara negocierile. Putem să petrecem ore discutând în Parlamentul nostru, dar cel mai bine este să negociem concret. De aceea vă mulțumesc încă o dată. În această dimineață uh, am început dezbaterea cu și cred că vorbesc și numele Constanței când vrem să vă mulțumim tuturor. So, uh, uh, Președinta, știu că unii sunt mulțumiți, dar încă mai avem uh, multe lucruri de făcut, deci rugăm pe raportor să rămână în sală, să nu plece imediat să sărbătorească succesul și trebuie să votăm acum raportul lui Ian. Maybe a smaller report, but... Un raport de mai mică învergură, dar deja destul de multe pagini colleagues can we just move to the vote on the erdf uh, committee uh, uh, draft report on the proposal for the erdf so and here we, we, have a good start with compromise one who's in favor of compromise one compromisul 1 putem să începem deja Constanțe da și tu ești pentru foarte bine mulțumesc se adoptă 119 cine este pentru împotrivă abțineri se respinge Trecem la Pagina 7, dacă toată lumea are aceeași versiune a listei de vot, 129. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 131. Pentru? Împotrivă. Abțineri? Verificăm, vă rog. 131 s-a deschis votul. The vote is open. who, EPP, one, one, one substitute from EPP, unfortunately, has to take the card out. Vă rog frumos ca cineva de la PP să scoată cartela persoane care a plecat din sală. S-a închis votul și amendamentul a fost respins. Trecem la 130. Cine este pentru, împotrivă, abțineri? Aceeași majoritate, cred. Dar trebuie să Verificăm. S-a deschis votul la 130. It goes very slowly, but we close the vote, I think, because there's no... A fost respins. 132. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 130 și... Nu. Trecem la pagina numărul 10, la 144. Cine este pentru 144? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Așa cred eu. 145 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 146 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 148 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 9. Pentru. 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 149. Pentru. Deci împotrivă, la 149 abțineri nu știu. 149 verificăm, vă rog. 150. The, vote is closed. S-a închis votul. 25 la 22 se adoptă. 150 pentru. 150 pentru. 152, l-am uitat, spune președinta, am început să adormim aici. Dar de ce 152? Nu, nu, nu, nu, trecem la compromisul 3, nu mă mai ajutați, spune președinta. Cine este pentru compromisul 3? Împotrivă, abțineri se adoptă. 157 acum. Pe pagina 12, 157. Cine este pentru? Împotriva, abțineri se respinge. 158 pentru Împotrivă. Trebuie să verificăm 158. The vote. One, one, socialist. one socialist out. Un socialist în plus. Okay, we can. It's rejected. Se respinge. Acum 163 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 165 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 167 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 169 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 10. Nu. Trecem la 172. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 173. Pentru, împotrivă, abțineri, cred că se respinge. 19. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 11. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 174 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 175 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 176 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 12, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 178 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 184 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 185 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 186 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 187 pentru, împotrivă. Putem să verificăm 187, vă rog. Este caduc? A, îmi cer scuze, de fapt era caduc. Vreau să verific dacă deja ați adormit și dumneavoastră, dar văd că nimeni n-a reacționat. 189. Caduc și acesta. Trecem la 100... 189 pentru împotrivă, abțineri se respinge. 190 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 195 pentru, împotrivă, verificăm 195. S-a deschis votul. și se respinge cu mare majoritate. 199 pentru, împotriva abțineri se respinge. I316 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Tran 22 pentru, împotriva, abțineri se respinge. nv 7 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Compromisul 6 pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. doi Pentru. 202. Pentru. Nu, numai la un ber și încă cineva votează. Nu e normal. La 202. pp este pentru sau nu? Votăm 202. Pentru împotriva abțineri se respinge. 204. Pentru împotriva abțineri se respinge. 207. Pentru împotriva abțineri se adoptă. i 318 Pentru împotriva abțineri se respinge. 13. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 227. 227 deja. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 228 pentru. Împotrivă. Verificăm 228, vă rog. Să deschizi votul. 29. 29 vote is closed and it's rejected. 20... Se respinge. 229 pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că a fost respins. Compromisul 7 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 21. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Pe pagina 23, amendamentul 15. Cine este pentru amendamentul 15? Dragi colegi, e foarte greu să-mi dau seama. Împotrivă, trebuie să verificăm. Îmi pare rău să deschis votul la amendamentul 15. S-a închis votul și a fost respins. Trecem la 239. Pentru 239. Nu, nu. Nu amendamentul doamnei Mațoni. Ce faci tu, Lambert? Împotriva abțineri se respinge. Do, tran 24, nu, nu, nu, erau identice, n-are sens. 240, cine este pentru 240? Împotriva abțineri se respinge. Compromisul 8, pentru, împotriva abțineri se adoptă. Trecem la compromisul 10, cine este pentru? Împotrivă, Cred că a fost adoptat, dar socialiștii, dacă nu vor să verifice, nu verificăm. Trecem la compromisul compromisul 9. Dragi colegi, trecem la compromisul 9, unde sunt două părți și mai întâi votăm prima parte. Cine este pentru prima parte? Împotrivă. Verificăm prima parte, vă rog, de la compromisul numărul 9. Yes, yes, Madame ah, sorry. Part one doesn't have. Il y a quelque chose que je ne ah, comprends pas. Le compromis a été adopté, donc on n'est pas besoin de. Okay, I'm sorry, we drop. Scuze, renunțăm la prima parte. Deci votăm numai a doua parte. Dragi colegi, încă o dată, partea a doua. Cine este pentru?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 Deci acum am adoptat partea a doua. Aici. Uh, Which? Up to 30. I'm told we go to page 30 now, so in my paper. Trecem direct la pagina 30 acum, la 271. Amendamentul domnului Sonic. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Compromisul 11 acum pe următoarea pagină. Ce este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. And we go to page 34 and 292. 292 acum. Cine este pentru?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 Amendamentul 300. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri? Se respinge. Compromisul 12A. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Se adoptă. Which amendment? Amendment 317. So now we go to 317, which... Pagina 38, amendamentul 317. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 301. Cine este pentru, împotrivă, nu, mai, nu se mai poate și trebuie să verificăm. Bine, bine, se respinge. Ok. 318. Cine este pentru? 318. Cine este pentru? Împotrivă? Verificăm 318. And it's rejected. Și se respinge. 300 Buget 11, pe aceeași pagină, buget 11, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Trei treizeci acum. Cine este pentru? Pe următoarea pagină. Credeți că am ratat un amendament? Bine, ne reîntoarcem și votăm 320. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Acum 330 dacă nu ne înșelăm. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 331 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 333 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 332 pentru, împotriva abțineri se respinge. 334 pentru, împotriva abțineri se respinge. 335 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. I3 este caduc deja. Compromisul 15. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 15 din nou, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem la pagina 42. 27 este caduc. Votăm 356 pe pagina 42. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 359 era identic. 357 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm 357, vă rog. S-a închis votul și se respinge. Titre 29. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 21. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Ceea ce înseamnă Trecem la ITRE 30. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 361 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 368 ITRE 32 acum. Pentru împotriva abțineri se respinge. 370 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 300... Nu, I333 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 372 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Compromisul 16 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Compromisul a fost adoptat, da, e bineînțeles. Da, dacă vă auziți că am spus că s-a, a fost respins compromisul, trebuie să mă corectați. 34 de la ITRE. N-am votat 380 acum. Cine este pentru împotriva abțineri se adoptă. Acum ITRE 35. Abstentions, this is rejected. 383 383 pentru, împotrivă, verificăm la 383. Domnule Lambert, dacă ați fi mai pozitiv, ar fi totul mai simplu, pentru că produceți aici confuzie și trebuie să verific mereu. Votul este închis și se respinge. 27 la 19. Trecem acum mai departe la 386. Deci 386. Votăm la 386 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și acum trecem mai departe la 46. 397. 397. L-ați găsit? Cine este pentru, împotrivă, abțineri, să respingem. 398. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, să respinge. 399 pentru, împotrivă, abțineri, să respinge. 402. 402. Pentru, împotrivă, abțineri, să respinge. 401 pentru, împotrivă, abțineri să respinge. 405 405 votăm pentru, împotrivă, abțineri să respingem. 403 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 408 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 412 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 415 pentru, împotrivă, Verificăm la 415. Votul este închis. Se respinge. Acum, unde mergem mai departe? 28 tran. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 39. I3 pentru. Împotrivă. Abțineri să respinge. 430 pentru, împotrivă, abțineri, cred că se respinge. 44 itre pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 416 pentru, împotrivă. Verificăm la 416. se uh, respinge. 431 pentru împotrivă se respinge în mod clar. 421 pentru împotrivă abțineri se respinge. 417 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 418 pentru, împotrivă, abținere se adoptă. 419 pentru, împotrivă, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 33, 43, 44 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 424 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 428 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 40 itre pentru împotrivă abțineri se respinge, 41 itre pentru împotrivă abțineri se respinge, 42 itre pentru împotrivă abțineri se respinge, 29 tran pentru împotrivă abțineri se respinge, 437 437 pentru împotrivă abțineri se respinge 439 pentru împotrivă abțineri se respinge. 438 pentru, împotrivă, pentru, deci, împotrivă. Cred că se respinge. Verificăm. Verificăm la 438. Se respinge, într-adevăr. 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 15 pentru. Împotrivă. Se respinge. Compromisul 18 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Pagina 54, 447, 447 la pagina 54, pentru, împotrivă, abțineri, să respingem. Trecem acum la pagina 56. Nu, la pagina 55, îmi cer scuze, se corectează președinta, compromisul 19. Așadar, să votăm la compromisul 19 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum, 458. 458, pagina 56. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 463 la pagina 57. 463. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 64, pe, 464, pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 20, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la pagina 62. 480. ...480. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 482. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 483. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 485. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 17, Envy, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 22, pe două părți. Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, cred că se respinge. Partea a doua, verificăm partea a doua la compromisul 22, avem timp. Votul este închis. Se respinge, într-adevăr. Și acum trecem la 488. 488 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 49 itre pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 50 itre pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 51 itre pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 52 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem acum la 495 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 498. Nu, 497. 497 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 498 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 499 pentru. Împotrivă. Verificăm la 499. Votul este deschis. Votul este închis. 24 la 20 se respinge. Trecem acum la 500. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 18 envy pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 28. 29 29, votăm la 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 507 pentru, împotrivă. Verificăm la 507. Dacă lumea nu vrea să voteze, nu avem ce face, se respinge 26 la 19. 508 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 20. NV pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 31. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 514 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Nu. 514. Încă o dată. A, vreți să verificăm la 514. În regulă, verificăm la 514. Votul este închis. Se respinge. De aici văd foarte bine cine nu votează. Să votează în contraliniei liniei uh, propuse. 517 pentru 517 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 519 pentru. Nu, acesta este caduc. Mergem mai departe. La 520 520, pagina 67. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 521. Pentru. Împotrivă. Cred că se adoptă. Verificăm. Sigur, dacă vreți, verificăm. Cred că vă place să verificăm. 24 împotriva, 21 pentru, se respinge. Trecem acum la 24, Envy, pentru, împotrivă. Din nou nu este clar, trebuie să verificăm. Verificăm la 24 Envy. Votul este deschis. 524 împotrivă, 20 pentru, se respinge. 522 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și trecem acum la compromisul 24 pentru. Nu, este un vot pe părți, două părți, la compromisul 24. Prima parte, pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 524. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 525 pentru. Nu. Nu, acesta este caduc. Votăm. 524. Votăm. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. It's adopted. 24 was adopted. Bun. Deci 533. 533 votăm. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm. Da, dacă doriți să verificăm, sigur, facem acest lucru. Când aud check, în calitate de președinte, trebuie să răspund pozitiv. Votul este închis, așadar se respinge. Dragi colegi, trecem mai departe la pagina 70, 535, amendamentul 535. Amendamentul Boștinaru. Putem vota. Ați găsit amendamentul? 535 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 539 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. Acum, nu a fost totuși un vot pe părți, deci 539 și 541 avem vot pe părți. Anulăm votul precedent și votăm prima parte de la 539 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. Și cea de-a doua parte pentru Cea de-a doua parte, la 539, pentru. Împotrivă, abțineri, să respinge. 540, pentru. Împotrivă. Nu-mi dau seama, așa încât trebuie să verificăm la 540. Votul este închis. Se adoptă. Acum trecem la pagina 72. 553. Amendamentul 553 pe două părți. Prima parte la 553. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Trebuie să verificăm. Îmi pare rău. Este foarte ciudat tot acest peisaj. Nu este deloc clar. Sunt 47 de carduri uh, în consolă și numai 41 votează. Se respinge. 25 la 18. Trecem la partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 554. Pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 555 pentru, împotrivă, abțineri, clar se respinge. 37 tran pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Nu, nu. Verificăm la 37. Se respinge. 26 la 20. 5 6 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 25 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 559 pentru, 559 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Pagina 76. 421. Tran 421. Tran 41. Trebuie să-l găsiți sub domnul Sonic, care a fost retras. A, aveți pagini diferite. Numerotarea este diferită. Deci cine este pentru? Pentru. 41 tran. Pentru. Cine este? Împotrivă? 41 tran. Încă o dată. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 27. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 35. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 576. Vot pe părți. Partea 1 la 576. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Partea a doua. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 578 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 579 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. ...586, pe pagina următoare, 586. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 592 pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă. Pentru, împotrivă, abțineri, să respingem. Mulțumesc că erau pe părți. Prima parte, 587, prima parte, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Partea a doua, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Același rezultat. 588, același lucru, prima parte, pentru, împotriva abțineri, se respinge. Partea a doua, pentru, împotriva abțineri, se respinge. Tran 45, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge partea a doua pentru, Partea a doua, pentru împotriva abțineri se respinge. 589. Pen, din nou pe două părți. Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 593. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 596 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 591 pentru, Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă, dar putem să verificăm. Nu este bine din punct de vedere politic, dar ce să faci dacă cereți verificare, o facem. În continuare, lipsesc uh, persoane de la vot, dar iată, se respinge. 43. Pentru. Cine este pentru 43? Împotrivă, abțineri se respinge. 44. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 46. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Și acum avem 48, nu? Nu, acesta este caduc. Trecem la 37. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 601 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 602 pentru, nu, devine caduc la că 601 se adoptă, dar acesta a fost respins. 601 a fost respins. Aici comentariul este greșit. Am adoptat 37 și apoi 602 până la 611 sunt acoperite. Deci a apărut o eroare la 37, dar la 602 este comentariul corect. Așadar, trebuie să votăm 602 încă o dată. Deci votăm încă o dată la 602. 602 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 603. Da. Pentru. 604. Îmi cer scuze. 604 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 606 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 600. 7 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 608 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 610 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 611 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 612 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 38 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 614 pentru, 614 pentru. 614 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 615 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 616. 616 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 618 caduc. 621 pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. Verificăm la 621 rapid. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. 39. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 626 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 627 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 629 pentru. Nu? Da? Am votat amendamentul, însă am alt amendament. De aceea vă atrag atenția asupra faptului că acest amendament permite... Mai ales celor fără un domiciliu fix să beneficieze de finanțare din uh, FEDER. Ceea ce vom vota astăzi este ceva de dreptul excepțional. Văd că raportorul a votat nu, deși eu sunt uh, raportor pentru strategia europeană în favoarea celor fără adăpost fix și să nu uh, amenințăm această strategie. Deci îi rog pe colegii mei să voteze pentru. Ian, vrei să faci un comentariu? Nu, doar votăm la 629. Așadar, votăm 629 pentru. Împotrivă, abțineri, îmi pare rău, dar să respingem. 630 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 631 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 632 pentru, împotrivă, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 633 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 634 pentru. 634 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. La 634 verificăm, s-a solicitat. Se respinge. 34 la 11. 628. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 636 pentru. 636 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum trecem la 40. Următoarea pagină, 40 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Următorul devine caduc. Trei sute... Nu. Compromisul 20... Nu. Nu. 648. 49 se regăsește. Constanțe, ce ne-am face fără tine? 642. Pentru. Domnul Lambert. 642. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Și acum trecem la 648. 648. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 28. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 656 pe părți. Prima parte pentru împotrivă abțineri se adoptă, partea a doua pentru împotrivă abțineri se respinge. Pa 41. 41. Pentru împotrivă abțineri se adoptă. 659, da? Vot pe părți. Prima parte, 659 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm partea a doua la 659. 24 împotrivă, 22 pentru, deci se, într-adevăr a fost un vot foarte apropiat, dar se respinge. Pagina 88 sau oriunde îl găsiți acest amendament, este vorba de 60 itre. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 61 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 62 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 63 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 64 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 65 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 42 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Pentru că am votat 42 pentru, asta înseamnă că anexele vor cădea devin caduce. Să nu mă întrebați uh, ulterior de ce nu votăm anexele. Și acum unde mergem? Trecem la compromis. Compromisul 29. Pentru. Pe trei părți. Compromisul 29 pe trei părți. Partea 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. În partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a treia, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la pagina 103, articolul 9. Articolul 9, amendamentul 77. 50 tran. Ar trebui să votăm. La ce pagină este acesta? Pagina 89, 50 tran. 50 tran la pagina 89. Deci votăm 50 tran. O avem pe pagina 89. Articolul 6. Am uitat să îl votăm. 50 tran. Aliniatul 3. L-ați găsit? Deci pentru, împotriva, abțineri se respinge. Și acum trecem la amendamentul 77. În textul meu este la pagina 103. Articolul 9, amendamentul 77. Verificăm încă o dată cu Ian Olbricht. Intervenție fără microfon din partea domnului Olbricht. Încă o dată la pagina 89. Deci votăm la 28, da? Amendamentul 28, Envy. Amendamentul 28, Envy. Ian, te rog să ne mai spui o dată. Înainte de compromisul 29, trebuie să votăm 50 tran, 28 Envy, 67 ITRE. Este toată lumea pregătită să voteze? Putem vota așadar. 28 Envy. 28 Envy. Deci 28. 28 Envy. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Și apoi trecem la 67 itre. După cât înțeleg. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge și acesta. Trecem acum la 77? Bun. Mulțumesc așa foarte mult. Trecem la 77, care este I3. Putem vota? În continuare, PPE-ul trebuie să-și găsească linia. Cine este pentru, împotriva, R se respinge. 738, cine pentru, împotriva, abțineri, respins. 739 pentru, împotriva abținere respins. 740 pentru împotriva abțineri se adoptă. 78 itre pentru împotriva abținerii respins. 745 cine pentru, împotriva abținerii respins. 59 pentru, împotriva abținerii se adoptă. 746 pentru, împotriva abținerii respins. 747 pentru, împotriva abținerii respins. 748 pentru, împotriva abținerii respins, 750 pentru, împotriva abținerii respins, 751 pentru, împotriva abținerii respins, 752 pentru, împotriva abținerii respins, 753 pentru. Verificăm 752. Bine, verificăm. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. 42 de voturi împotrivă. 753 pentru, împotriva abțineri respins. 754 pentru, împotriva abțineri respins. 58 de la Tran, pentru, împotriva abțineri respins. 755 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 756 e ca, caduc, nu? All of them, Okay. 756 pentru, împotriva abțineri, respins. 757 pentru, împotriva abțineri, respins. 758 pentru, împotriva abțineri, respins, 759 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 760 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 761 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 763 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 764 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 766 766 pentru, împotrivă, abțineri. Încă o dată. Nu, se adoptă, spune doamna președintă. 3, tran 59 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 771 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 772 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 773 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 775 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 776 împotrivă, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 777 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 779 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 7-8-2 pentru, împotriva abțineri respins. Compromisul 33 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 30 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 7-8-7 pentru, împotriva abțineri respins. 788 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 54. 54 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 56. Nu, 790 pentru, împotriva, abținerii se adoptă. 55 pentru, împotriva, abținerii se adoptă. 62 pentru,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 Trebuie să ajungem la un consens asupra două lucruri. Trebuie să fim de acord cu faptul că ceea ce am votat acum este, constă sau reprezintă un mandat de începere a negocierilor cu Consiliul și Comisia. Sunteți de acord cu mandatul? Spuneți ceva. Bine. Pe cale electronică. Votul s-a deschis. Toată lumea poate să voteze acum. Încă două voturi. Închidem votul. 37 pentru, 4 împotrivă. Și acum a doua problemă Echipa de negociere este constituită la fel ca și în cazul anterior, președinte, vicepreședinte și nu, raportor și raportor din umbră. Sunteți de acord? Da, perfect. Domnul Olbrecht dorește să intervină. Vreau să le mulțumesc în special raportorilor din umbră. Ei au fost dispuși să încheie compromisuri. Mulți dintre colegi și-au schimbat uh, opțiunile inițiale odată cu apariția acestor compromisuri. Dați-mi voie să fac câteva remarci. Adeseori uh, propun minus pentru ceva corect, dar care a fost uh, propus deja de către Consiliu. Uh, fiecare raportor din umbră a primit uh, detaliile cu privire la voturile mele negative. Sunt de acord cu multe dintre aceste aspecte, dar ele sunt oricum propuse de Consiliu, de aceea uh, propun vot negativ. Asta în primul rând. În al doilea rând, multe dintre amendamentele dumneavoastră ați încercat să schimbați obiectivele tematice. La prima rundă de astăzi am stabilit practic aceste obiective tematice și eu pur și simplu încercam să fac o legătură între regul, regulamentul general și cel de care m-am ocupat eu. Deci nu vroiam să, să creez cont, contradicții. Tocmai de aceea am, am fost obligat să diminuez importanța acestor amendamente. În al treilea rând, acum, spre exemplu, importantul amendament uh, cu privire la persoanele fără adăpost. Ei bine, nu am nimic împotriva acestui amendament uh, în esența sa, însă aceste stipulări sunt deja făcute în documentul original. Prin urmare, amendamentul nu-și mai avea sensul. A respinge acest amendament era, practic, acțiunea cât se poate de logică și rațională. Vă mulțumesc! N-are niciun sens să purtăm o dezbatere acum dar am înțeles că și domnul Piper dorește să intervină. Bun, deci dacă chiar trebuie, scurt și la obiect, ai cuvântul, dar scurt. Nu vreau decât să atrag atenția din nou. Deci nu vreau decât să atrag atenția din nou asupra faptului că amendamentele de compromis ne-au fost uh, prezentate abia ieri seară. Iar domnul Olbricht ne-a spus, motamu, nu mai puteți modifica amendamentele de compromis. Deci ce înseamnă lucrul acesta? Că un membru al Comisiei Regii nu a avut șansa, nu a avut uh, ocazia de a influența amendamentele de compromis. Prin urmare, mai mult de o pătrime din membrii Comisiei nu sunt de acord cu, acești, cu acest vot. Deci trebuie să ții cont de lucrul acesta în timpul negocierilor. Te rog să fii echitabil, să, dai, să fii drept și uh, să incluzi în discuții și pe cei care astăzi nu au fost de acord cu tine. Pur și simplu, procedura a fost uh, lipsită de, de transparență și lipsită de echitate din punctul nostru de vedere. Doamna președinte, Ian, tu ești ultimul care intervine. Încerc să fiu diplomat. Nu vreau să-i spun lui Marcus că e bine să spui adevărul din când în când. Adevărul trebuie să fie spus, măcar uneori. Amendamentele de compromis au fost trimise tuturor mm, raportorilor din umbră cu câteva zile din, în urmă și uh, raportorii din umbră au fost întrebați dacă sunt de acord cu aceste amendamente de compromis. Nu am putut propune uh, voturi pe, pe părți pentru că se depășise termenul. Singurul amendament pe care ți l-am trimis ieri noapte a fost propus de colegii germani și a, a, aceștia discutaseră în prealabil cu a, francezii. Dacă nu ești de acord, îmi pare rău pentru tine. Dar compromisul la care am ajuns era unul foarte, foarte echilibrat. Deci, singurul amendament de compromis pe care l-am modificat ieri era un amendament asupra căruia germanii și francezii au fost, uh, au căzut de acord. Deci nu am schimbat nimic ieri noapte. Nu-i corect uh, din partea ta să spui așa ceva. Doamna Deli, mai intervine și ea, dar atât. Je prends juste une minute pour vous prendre... Vă rog frumos, acordați-mi câteva clipe și să-mi fiți martor la ce a spus domnul Albrecht, că persoanele fără domiciliu fix sunt incluse în compromis și FEDER. Dacă mâine aceste persoane nu o să beneficieze de pe urma acestui ajutor, nu avem dreptul să mințim. Deci, în calitatea mea de uh, raportor fictiv, în timpul negocierilor la Consiliu, eu am să mă țin cu dinții de acest lucru. Noi, această comisie, nu putem să ne permitem să închidem ochii față de indiferența pe care o manifestăm față de aceste persoane. Vă mulțumesc pentru sprijin. Da, Constanțe, te rog frumos, nu mai provoca pe nimeni. Foarte succint nu mi se pare potrivit ca după un asemenea vot să trecem la o dezbatere de genul acesta. Persoanele fără adăpost sunt la fel de oameni ca și toți ceilalți oameni din punctul meu de vedere și tocmai de aceea e clar că sunt incluși, incluse în, în fond. Deci nu are niciun sens să purtăm o asemenea dezbatere după un a- vot atât de important. Acestea fiind spuse, trecem la următorul vot. Este raportul domnului Boștinaru. Sper că va fi un vot simplu. Vote uh, with compromise. Compromisul 5. cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. Trecem la compromisul 6. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 7. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 30 pentru, împotrivă, abțineri respins. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 33 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 6 pentru. Nu, aici există un amendament oral al raportorului. Da, un amendament oral de ștergere a totul de la activități până la exclusion. În rest, textul rămâne la fel. Mulțumesc. Sunteți de acord cu amendamentul oral? Văd că nu există obiecții. 6 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 34 pentru, împotriva, abțineri respins, 37 pentru, împotriva, abțineri respins, 10 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, Amendamentul 42 pentru împotriva abținerii respins. 46 pentru împotriva abținerii se adoptă. 3 8 pentru, împotriva abținerii respins. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 10, envi, envi 10 pentru, împotrivă, abțineri respins. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendament, compromisul nouă pentru, împotriva abțineri se adoptă. 13 envi pentru, împotriva abțineri respins. Compromisul 15 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 16 pentru, 16 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 69. Amendamentul 69. Pentru? Împotriva abțineri respins. Compromisul 17 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 18 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 19 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 74 pentru. Amendamentul 74. Din jos de compromis. Deci 74. Chiar sub compromisul 19. Pentru, împotriva, abține, respins. Compromisul 20. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Trecem la 77, partea a doua, cine e pentru, împotriva, abțineri, respins. 21, amendamentul de compromis 21, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 22, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 88, pentru, împotriva, abțineri, respins.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 18 itre pentru împotriva abțineri se adoptă, 26 envi pentru împotriva abțineri respins, 94 pentru împotriva abțineri se adoptă, 18 două părți. Votăm partea a doua pentru, împotriva abțineri respins, 19 tran pentru, împotriva abțineri respins, 95 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 96 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 97 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Asta înseamnă că anexele devin caduce și trec în uh, considerate, considerente. Și acum oare ce votăm? Compromisul 1 la pagina 23. Cine e pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 3. Trei pentru, Deci trei buget pentru, împotriva. Nu prea știu ce se întâmplă. Deci se adoptă. I was asking for amendment. Supunem la vot uh, amendamentul 3. Dumneavoastră țineați mâinile sus. Deci, bun, bun, verificăm. Buget 3, verificăm. It's strange because here it's negative. No, hmm. no it's positive. It changed. Ah. It changed okay, okay. Inside. we close the vote. No. Na. În curând închidem votul. S-a adoptat. 2 itre pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu știu. Verificăm itre 2. It's open. Votul s-a deschis. The vote not yet closed și too? She's And it's rejected. So respins. Amendamentul 5, 4 acum, buget pentru împotriva abținerii respins. 5 vot pe părți, votăm uh, prima parte acum, pentru împotriva abținerii se adoptă, partea a doua pentru împotriva abținerii respinsă. Amendamentul 16 pentru, împotriva Verificăm 16. Votul s-a deschis. And it is 23 voturi împotrivă, se respinge. 6 buget pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 18 pentru, împotriva, abțineri respins. 2. Cu amendament oral, să opune cineva amendamentului oral? Nu. Votăm astfel amendat. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 7. Buget pentru, împotriva abțineri respins, 2 tran pentru, împotriva abțineri respins, compromisul 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 21 pentru, împotriva abțineri respins. Amendment 4 tran, ok. 4 tran pentru, împotriva abțineri respins, 5 tran pentru, împotriva abțineri se adoptă. Verificăm amendamentul 5, votul s-a deschis. Verificăm 5 tran. Eh, Lambert, what is the instruction? Absolutely. Uh, Four. Okay. Se adoptă 25 pentru 19 împotriva. 6 trani cinei pentru, împotriva abținerii respins, 7 trani pentru, împotriva abținerii respins, 4 pentru, împotriva abținerii se adoptă, 22 pentru, împotriva abținerii respins, 1 envii pentru, împotriva abținerii respins, 8 tran pentru împotriva abținerii respins, 9 tran pentru împotriva abținerii respins, compromisul 4 pentru împotriva abținerii se adoptă, 25 pentru împotriva abținerii se adoptă, 8 pe două părți, prima parte pentru împotriva abținerii se adoptă, partea a doua pentru împotriva abținerii respins, să am terminat? Victor, 10 minute și am terminat de votat raportul tău. Înainte de a-ți da cuvântul, fac cele două comentarii pe care vroiam să le fac. 1. Este acesta mandatul pentru negocieri? Sunteți de acord ca acest uh, raport să devină, sau cele pe care le-am votat sunt reprezintă un mandat pentru negocieri, da, mulțumesc. Al doilea comentariu, echipa de negocieri, președintele, raportorul și raportorii din umbră. Toată lumea este de acord cu această componență a echipei de negocieri, perfect. Acum Putem trece mai departe. Manner and uh, seller. Do we want, we have 15 minutes. Uh, do we want to go on with the votes or we go We, on we can do one or we can do it tomorrow. I mean, it's, it's, uh, we, we, we can vote now. We can start because we, we have 15 minutes. Mai avem 15 minute. Rica, dorești să începem votul acum și să-l terminăm poate sau să vrei să-l votăm mâine? Nu, începem acum, de la ora 5 fix, închidem votul. I have to say thank you. Dear colleagues, I am asked now by the colleague from the Regi uh, secretar- Colegii de la secretariat, mă rog să vă anunț că nu trebuie să luați în considerare ultimul mail primit din partea secretariatului, trimis la ora 2.55 postmeridian. Lista de vot rămâne la fel ca și cea care va fost uh, trimisă ieri seară. Deci 153 e identic cu 157 și, da bine, vom discuta despre uh, micile schimbări care au fost uh, făcute, au fost operate. O să, o să vă anunțăm pe măsură ce avansăm. Bun, putem începe votul. Tran 8 pentru. Deci, votăm acum raportul doamnei Rica Maner cu privire la Fondul European de Dezvoltare Regională și contribuția sa la obiectivul de cooperare. Tran 8, cine pentru? Împotrivă. Nu știu. Haideți să verificăm. Votul s-a deschis. Thank you. You can close. And it is rejected. Now we vote 100. Uh, respins. Acum 101 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 102 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 103 pentru, împotrivă, abțineri respins, 104 pentru, împotrivă, abțineri respins, 107 pentru, împotrivă. Verificăm 107, votul s-a deschis. Uh, the vote is closed and it is rejected. Compromise 1, who is in Respins. Compromisul 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 112 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 113 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 124 pentru, împotriva abțineri respins. 131 pentru, împotriva Verificăm 131. The vote is open. The vote is closed. And it is rejected 27 to 17. Respins. 132 pentru. Împotriva abțineri respins. 134 pentru. Împotriva. Cred că se adoptă, dar verificăm. 134. Is open. Votul s-a deschis. The vote is closed and it is adopted. 23 to 21. 137 in favor. Se adoptă 137 acum pentru, împotriva abțineri se adoptă. 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 140 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 141 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 143 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 145 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 147 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 13 pentru, împotriva abțineri respins, 149 pentru, 149 pentru, împotriva abțineri respins, 14 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 150 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 152 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 153 pentru, 153 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 158 pentru, împotrivă, abțineri respins. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 16 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 163 pentru, împotriva abțineri respins, compromisul 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 184 pentru, împotriva abțineri respins, compromisul 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă, tran 11 pentru, împotriva abțineri respins, tran 12 pentru, împotriva abțineri respins, Pagina 7, 192. Deci 192 pentru, împotriva abțineri să adoptă. 198 pentru, împotrivă, abțineri. Nu știu, verificăm 198. then what? closed Respins cu 24 de voturi împotrivă, 20 pentru. Tran 17, pagina următoare. Am ratat, spune doamna președinte, 207 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 208 pentru, împotriva. Verificăm 208. Rejected. Respins. Tran 17 pentru. Împotriva abține respins. 236 cu amendament oral. Se opune cineva? Pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. tran 19 pentru, împotriva abțineri respins, 252 pentru, împotrivă, verificăm 252. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins cu 25 la 19. Compromisul 6. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 258 pentru împotriva abțineri se adoptă, 259 pentru, împotriva abțineri respins, 28 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 29 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 262 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 263 pentru, împotriva, verificăm, 263, votul s-a deschis. The vote is Closed and it's rejected 20. Respins. 267 pentru. Împotriva abținerii. se adoptă. 271 pentru. Împotriva abținerii. Respins. 273 pentru. Împotriva abținerii. Respins. 275 pentru. Împotriva abținerii. Respins. 279 pentru împotriva abținerii respins, 280 pentru împotriva abținerii se adoptă, 281 pentru împotriva abținerii se adoptă, 282 pentru împotriva abținerii se adoptă, 289 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 33 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 290 vot pe părți. Partea a doua, nu, prima parte, pentru, împotriva abțineri se adoptă, partea a doua pentru, împotriva abțineri se adoptă, 291 pentru, împotriva abțineri respins, 293 pentru, împotriva. Verificăm 293, votul s-a deschis. close and it is Respins. 296 acum pentru, împotrivă, abțineri, respins. 298 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 299 pentru, împotrivă. Verificăm 299. The vote is open. Votul s-a deschis. vote is closed. S-a închis, se adoptă. Cont 3 pentru împotrivă, abțineri, respins, 303 pentru, împotriva abțineri, se adoptă, 301 pentru, împotriva abțineri, se adoptă, cont 4 pentru, împotriva abțineri, respins, 304 pentru, împotriva abțineri, se adoptă, 305 pentru, împotriva abțineri, respins, 306 pentru, împotriva abținerii se adoptă, 307 pentru, împotriva abținerii respins, 308 pentru, împotriva abținerii respins, 35 pentru, împotriva abținerii se adoptă, 310 pentru, împotriva abținerii respins, 312 pentru, împotriva, verificăm, 312. So it is vote is closed and it is rejected 27 to 16. Respins. 311 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 316 pentru. Împotrivă abțineri respins. 317 pentru. Împotrivă. Nu știu, verificăm. 317. The vote is closed Votul s-a închis. Respins. 318 pentru. Împotriva abțineri respins. Compromisul 7 pentru. Împotriva abținerii se adoptă. 36 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 325 pentru. Împotriva abținerii se adoptă. 326 pentru împotriva abțineri respins, 327 pentru, împotriva abțineri respins, 328 pentru, împotrivă. Verificăm 328. Votul s-a deschis. The vote is closed. Votul s-a închis. Se adoptă 330 pentru, împotriva abținerii respins, tran 21 pentru, împotriva. Cred că se adoptă, spune doamna președinte. Bine, verificăm tren 21. It's rejected 24 to 18. Respins. 37 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 331 pentru. Împotriva. Din nou verificăm. Then we go here and it's rejected. Respins. 333 pentru. 333 pentru, împotriva. Din nou, nu știu, pentru că nu votați. Deci verificăm din nou. 333 de data asta. Ui, ui, ui. No, we don't. And it's rejected. Respins. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 343 pentru, Împotrivă abțineri se adoptă, 344 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 345 pentru, Împotrivă abțineri se adoptă, 346 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, buget 10 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 349, nu, 40. Votăm amendamentul 40 pentru, Frank știe ce spune, deci votăm 40. Dacă spune el să votăm, votăm pentru, împotriva abținerii se adoptă. 348 devine caduc. Trecem acum la 349 pentru, împotrivă, verificăm 349. We have time? We have time, sure. sure. Three, it's close. One. Uh, ah, one socialist should just withdraw. Un vot în plus de la socialiști. Kirilov tocmai a intrat în sală și vrea să voteze. To, to give Evgeny the chance to vote, somebody else had to pick, take out the card. Dacă doriți să lăsați pe domnul Chiril să, voteze, atunci uh, scoateți o car- cartelă socialistă din uh, consolă. Uh, respins. 350 pentru, împotriva abținere respins, 351 pentru, împotrivă, cred că a fost respins. Nici măcar nu vă dați seama cât de dificil sunteți pentru președinte. 351, verificăm Votul s-a deschis. Ok. you are not alone here. Come on, 37 people only votes, yeah. Mm. Nu avem suficiente voturi. Doar atâția votează. Vote. Închidem. Votul respins. 352 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 41 pentru, împotriva abțineri se adoptă, buget 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 354 pentru, împotriva abțineri se adoptă, cont 6, Yeah, yeah, yeah. No, no, no, no. no, seven. cont 7. exactly. So con seven. Cont 7 pentru, împotriva abțineri, respins. 356 cu amendament oral. Să opune cineva amendamentului oral? Nu. Deci votăm 356 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 357 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 358 pentru, împotrivă, abținere respins, 359 pentru, împotrivă, cred că a fost respins, dar verificăm. The vote is closed and it is respins. 360 pentru, Împotriva abținerii respins. 361 pentru. Împotriva vă. Verificăm 361. And, and then if you see, okay. So the vote is closed and it Respins. Cont 8 pentru, împotrivă abțineri, cred că se adoptă. If he's voting, I assume everybody's voting 362 pentru. Împotrivă. Verificăm, bine, verificăm cu mare, mare plăcere. The, the vote, the vote, the vote. And it's 21 21 voturi împotrivă, 19 pentru, respins. Cont 11 pentru, împotrivă, abțineri respins, 363 pentru, împotrivă, abțineri respins, 364 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 365 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 366 pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă. 42, 42, in favor. 42 pentru, împotriva abținerii se adoptă. 43 acum. you would never Bine, sunt bine dispusă, deci verificăm 366.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 împotriva abțineri se adoptă, 370 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 23 pentru. The three tran in blocks. Nobody... Să votăm amendamentul de la tran în bloc. Pentru, împotriva, abțineri se resping. Dacă vreți, de la 26 la 28 putem să votăm în bloc cine este pentru, împotriva, abțineri, se resping. 369 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Tran 29 pentru, în bloc, de la 29 până la 34. Pentru, împotriva, abțineri, se resping. Trecem la considerente. Dar am cer scuze, încă nu s-a terminat. Buget 4. Cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. Buget 5. Cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. Compromis la considerentul 1. Pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Cont 1. Pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 51 pentru. 51. Votăm. Pentru. Împotriva abțineri se respinge. 52 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Bugete 6 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Tran 1 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul la considerentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 55 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 57 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 60 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 61 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 63 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 64 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 65 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromis la considerentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Buget 7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 67 pentru, împotriva abțineri se respinge, 68 pentru, împotriva abțineri se respinge, 69 pentru, împotriva abțineri se respinge, 70 pentru, împotriva abțineri se respinge, compromis la considerentul 10 pentru, împotriva abțineri se adoptă, tran 3 pentru, împotriva abțineri se respinge, tran 4 pentru, împotriva abțineri se respinge, 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 73 pentru, împotrivă, ab... cred că a fost adoptat. Verificăm. Amendamentul 73. S-a închis votul. Și se respinge cu o diferență de două voturi. Da. Numărul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 74. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 75. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 77. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 78. Pentru. Împotrivă. Nu știu. Verificăm numărul 78. We, we close. And it's rejected when... Și se respinge. Buget 8. Pentru. Împotriva abțineri se respinge. 79 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 80. Vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. A doua parte. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. 81. Pentru. Împotriva. Abțineri se respinge. 82. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 83. Pentru. Verificăm 82. Să deschizi votul. se respinge. 83 pentru. Împotriva abțineri se respinge. Tran 5 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 85 pentru împotriva abțineri se adoptă. Tran 6 pentru împotriva abțineri se adoptă. 85 pentru împotriva abțineri se respinge. 86 pentru împotrivă. Verificăm amendamentul 86. S-a închis votul și se respinge. 87 acum pentru, împotriva abțineri se adoptă. 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 88. Vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. A doua parte pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 89 pentru. împotriva Abțineri se adoptă. Buget 9 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 90 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 91 pentru, Împotrivă. abțineri se adoptă. 92 pentru, împotriva abțineri se respinge. 93 pentru, împotriva abțineri se respinge. 94 pentru, pentru. Împotrivă. Cred că a fost respins. Verificăm numărul 93, a spus președinta. Îmi cer scuze, 94, rectifică președinta. I uh, open the floor, the, the floor, the vote. 94, we are checking on 94. Verificăm Numărul 94. The vote is closed. So it's 27 against. Se respinge. 95 pentru, împotriva abține, se respinge. 96 pentru, împotriva abține, se respinge. 97 pentru, împotrivă. Cred că a fost adoptat. Cont 2 pentru, Împotrivă. Abțineri se respinge. 99. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă, cred. Verificăm. 99. Verificăm. Oh. We can go home with the seller. We can go home. No, no, no home, nothing. We can go on the seller. So what we do is... Uh, Uh, so what we do tomorrow? Uh, 2020 rejected. Se respinge. 20 la 20. Am încheiat acest vot. Trebuie să vă adresez aceleași întrebări ca și pentru celelalte parte s-a acceptat faptul că acest raport este un mandat pentru echipa de negociere, toată lumea este de acord și să fiți de acord um, referitor la componența echipei de negocieri, respectiv uh, președinta, raportorul și raportorii din umbră. Miguel ne spune că mai avem un ultim vot pe care îl putem face acum. Dar Joachim este cel care poate hotărâ. So you don't know how to vote? Nu știi cum trebuie să votăm? Întotdeauna ascultăm ce spune doamna președinte. Da, urmați-o pe președinte. What, what is We will finish earlier tomorrow. That's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 Are you ready to... Can we start the vote? Putem să începem votul la raportul uh, Zeller. Amendamentul 42. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 11. Pentru? Cu amendament oral. Nu este nimeni împotriva amendamentului oral, deci votăm. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 44. Pentru? împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 45 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 46 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 14 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că a fost adoptat. Da. 47 pentru, împotrivă, abțineri Cred că și acesta a fost adoptat. Compromisul 1. Pentru. Verificăm ce să verificăm. 47. Bine, verificăm 47. Pentru ca toată lumea să aibă conștiința păcată. We, we, we lack some people, some votes. Okay, we close. It's too, too long. 22 pentru, 16 împotrivă se adoptă. Compromisul 1. Cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 50 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 16 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 17 cu amendament oral, votăm așa. Cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. 18 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 52 pentru, împotriva abțineri se respinge.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 împotriva abțineri se respinge. Compromisul 2 la considerentul 4, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 3 la cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. 31 pentru, amendamentul 31 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotriva abținerii se adoptă, 36 pentru, împotriva abținerii se respinge, 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 5 pentru, împotriva, verificăm amendamentul numărul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. 24 la 17, deci se adoptă. 37 pentru, împotriva abțineri se respinge, 7 pentru, împotriva abțineri se respinge, se adoptă, 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 9 pentru, împotrivă. Cred că a fost adoptat. 14 pentru, nu, ce să verificăm? Amendamentul 9. Bine, verificăm amendamentul 9. Vote is closed. 26 de voturi pentru. Se adoptă. Trece la amendamentul 40. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 41 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 10 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Am încheiat. Deci puteți să-mi confirmați faptul că tocmai ceea ce am votat este un mandat pentru Joachim ca să lanseze negocierile, toată lumea este de acord. Sunteți de acord și uh, cu echipa de negociere care va include președinta, raportorul și raportorul din umbră. Vă mulțumesc. Putem să trecem pe următorul punct de pe ordinea de zi, care este raportul domnului Oldrich Vlasach.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 Președinta, dragi colegi, vreau să vă comunic ceva. Și înainte să plecați din sală, aș vrea să ascultați această comunicare. Cu mâine nu avem nevoie de această oră și jumătate pentru a continua voturile, pentru că, de fapt, nu știam de cât timp o să avem nevoie astăzi. Mâine, în loc de voturi, la orele 10 și jumătate, Vom continua punctele de pornire de zi pe care le avem. Cred că ar fi mai bine decât să avem o, o pauză între 10 și jumătate și 12, ar fi mai bine să continuăm cu punctele de pe de zi și să terminăm întâlnirea mai devreme mâine. Deci vă rog să țineți cont de acest lucru, că nu există sesiune de vot, dar că între 10 jumătate și 12 va continua întâlnirea. Haideți să continuăm cu punctul următor de pe ordinea de zi, punctul 14, avizul lui Oldrich Vlaza că ce privește programul Orizont 2020. Doamnelor și domnilor, doamnă președinte, aș vrea mai întâi să vă mulțumesc pentru faptul că am reușit să votăm mai repede decât ne așteptăm. A fost o mare provocare. În același timp, aș vrea să mulțumesc tuturor colegilor, tuturor raportorilor din umbră care mi-au fost de mare ajutor. Și acum, în ce privește proiectul de aviz, atunci când vorbim despre Orizont 2020, nu trebuie să pierdem din vedere cât de important este acest program pentru cercetarea în Europa și toate amendamentele mele au de scop să um, permită o mai largă participare a regiunilor și a autorităților locale. Chiar dacă uh, Comisia a lansat un apel către statele membre pentru ca ele să includă cercetarea în programele operaționale. Eu cred că ar trebui să ținem mai mult cont de diversitatea geografică din Uniunea Europeană și ar trebui să sprijinim mai bine inițiativele de cercetare din toate statele membre, pentru că acest lucru va consolida dimensiunea regională și locală a politicii de, din domeniul cercetării. De asemenea, îmi doresc ca dimensiunile transfrontaliere și uh, Uh, teritoriale să fie mai bine evidențiate. Acest aviz și toate amendamentele ar trebui să vă motiveze și pe dumneavoastră. În concluzie, aș vrea să vă dau ocazia să vă exprimați și am să notez toate comentariile pe care le uh, veți face și dacă aveți timp să mi le trimiteți și în scris, am să vă fi recunoscător și am să le includ în versiunea finală. Mulțumesc, deci una raportării din umbră și începem cu Salvatore Carona. Și eu împărtășesc uh, ideea. Îmi pare enorm de rău, îmi pare foarte rău, spune președinta. Poate putem să-l lăsăm să continue totuși. Rugat de cu Nicolae, L-am uitat pe Miroslav Nicolași, care este și el raportor din umbră, dar vă rog să continuați. Da, spune domnul Carona, și eu sunt de acord cu faptul că propunerea Comisiei pe tema programului Orizont 2020 este un bun punct de plecare pentru a defini activitatea UE în domeniul cercetării, al dezvoltării și al inovării. structura în trei piloni mi se pare de asemenea binevenită. Și acum uh, tot acest lanț uh, de la cercetare la uh, întreprindere să fie mai bine susținut, să avem o accelerare a procedurilor administrative. Deci toate aceste proceduri trebuie bine sprijinită, evidențiate. În ce ne privește pe noi, Comisia Regii trebuie să rectificăm oarecum abordarea din acest regulament, astfel încât să permitem o mai bună implicare, o implicare mai concretă a autorităților regionale și locale care joacă un rol crucial pentru reușita acestui program. Deci eu consider că unul dintre punctele esențiale este acesta, să definim un rol pentru entitățile regionale și locale. Mai ales dacă vor exista sinergii mai mari între Orizont 2020 și fondurile structurale. Deci să existe mai multe punți între aceste două surse de finanțare pentru politicile europene. Mai există un punct unde ar trebui uh, să uh, facem o completare și anume să facem o trimitere la cercetarea în domeniul științelor umane pentru uh, prezervarea patrimoniului literar și artistic european. Credem că acest tip de studii și de cercetare ar trebui să fie de asemenea susținut prin programul Orizont 2020. Atât am avut de spus. Vă mulțumesc! Asic, please. Vă mulțumesc. Stimați colegi, doamnelor și domnilor, mai întâi dați-mi voie să fac câteva observații despre acest document interesant pe care îl discutăm astăzi. Aștept cu nerăbdare să cooperez cu domnul raportor și cu ceilalți colegi, cu domnul Vlasac am avut o relație cordială până în prezent și va fi o plăcere să continui această relație și pe viitor. Pentru că aceste subiecte să uh, rămână în atenția uh, tuturor, mai ales în aceste circunstanțe de criză economică, pentru că fără investiții în cercetare și dezvoltare nu mai putem spune că investim pentru viitor cercetarea și inovarea sunt indispensabile pentru competitivitate, pentru creștere durabilă și mai ales pentru regiuni. Programul Orizont 2020 poate să contribuie în mod semnificativ la uh, um, găsirea de soluții pentru provocările majore cu care ne confruntăm. Pentru a ne atinge scopurile, avem o gamă largă de măsuri de sprijin care se concentrează pe întregul ciclu de inovare și cercetare. Pentru ca Orizont 2020 să poată să fie pus în aplicare, trebuie să respectăm acele proceduri care vor garanta o finanțare cât mai directă, cât mai simplă a proiectelor, care vor permite o mai largă participare a IMM-urilor, așa cum a spus și antevorbitorul meu. De aici aș vrea și eu să plec, de la implicarea IMM-urilor și uh, posibilitatea pe care le dăm acestora să acceseze fonduri din orizont 2020. Acestea fiind zise, e adevărat că cercetarea uh, se face nu numai în domenii uh, foarte tehnice, ci și în științele um, medicale, biomedicale, științele umane și trebuie să respectăm uh, standardele etice și morale ale Uniunii Europene. Aceste principii morale sunt înscrise și în tratate și în Carta Drepturilor Fundamentale. Și excelența înseamnă o calitate superioară a cercetării europene, dar din punctul meu de vedere acest lucru înseamnă și criterii etice. Trebuie să fim foarte atenți, stimați colegi, la aceste standard, standarde morale și etice. Acest lucru trebuie să se regăsească în documente, pentru că fac parte și din jurisprudența Curții Europene de Justiție. Finanțarea cercetării ar trebui să fie dependentă și de respectarea acestor criterii etice, iar orice fel de studii de cercetare care nu îndeplinesc aceste criterii etice nu ar trebui să beneficieze de finanțare. Mulțumesc! Vielen Dank! Äh, ich möchte... Mulțumesc! Doresc să mulțumesc în primul rând raportorului pentru că prin recomandările sale, a ținut cont tocmai de ceea ce uh, dorește comisia noastră. Uh, sigur, Horizon 2020 cuprinde mai multe aspecte, însă este foarte important pentru a fi ascultat în uh, comisiile uh, corespondente. Nu trebuie să ne pierdem în amănunte, de aceea recomandarea sa mi se pare foarte bună. Uh, um, caracterul regional și cel transfrontalier trebuie accentuat. Acest lucru mi se pare grozav și susțin această abordare. Singura sugestie pe care o mai avem și suntem de părere că ar trebui să fie ținut cont mai puternic de acest lucru este vorba despre implicarea societății civile a principiului parteneriatului. Vom uh, înainta pe această cale niște amendamente, dar pe total uh, susținem într totul linia raportorului și îi mulțumim și de asemenea considerăm că există o bună cooperare în acest domeniu. Uh, ok, thank you very much indeed. Mulțumesc foarte mult. Domnul Coprati, din partea Comisiei, doreți să spuneți ceva? Domnul Van Nistelrooy mai întâi. Încă o dată, uh, am crezut că mm, am dorit să intervin și era prea târziu, dar nu, se dovedește că nu este așa. Acesta este unul uh, dintre cele mai importante programe, pentru că vorbim aici despre sinergii. Sinergii între instrumentele de politică regională. Vorbim de FEDER și concentrarea tematică pe care o avem în prezent. Și acest lucru ne duce la o anumită poziție, și anume poziția de a avea o armonizare mare cu programul Horizon 2020 pentru viitor. Am votat acum câteva minute despre cooperarea teritorială și aceasta vorbește despre propuneri concrete. Se referă la cooperarea regională care trebuie să uh, meargă pe direcția excelenței. Au fost preluate și eliminate anumite idei din uh, ultimul program cadru, iar uh, potențialul de cercetare care a fost incorporat în uh, cooperarea teritorială este foarte important. Sunt foarte mulțumit de rezultatul la care s-a ajuns, pentru că programul Horizon are un, ține cont de un criteriu foarte important, excelența. Cel mai bun profesor indiferent de unde provine, acești uh, profesori se găsesc în criteriile care vizează cooperarea. Există foarte multe regiuni care au propriul potențial ce merită să fie exploatat și care ar putea să acopere diverse câmpuri, cum ar fi tehnologia, modificările climatice, uh, tranziția, energia sau alte chestiuni orientate social, care însă nu se regăsesc în acest clasament de top al excelenței. Și dacă dorim să înregistrăm succes în Europa, nu trebuie să avem doar un uh, al șaptelea program cadru reușit sau un program Horizon de succes, ci trebuie să fim capabili să preluăm aceste elemente de inovare și să le implementăm în practică. Pentru că avem nevoie de noi metode, dar acestea trebuie implementate practic. Și dacă este să comparăm Europa cu, să spunem, Statele Unite, avem uh, un institut de excelență grăzav, însă um, nu suntem suficienți de rapizi în ceea ce privește acest lanț de inovare. De aceea, cred că este foarte important ca în prezent să acceptăm în contextul cooperării teritoriale și a coeziunii teritoriale, posibilitatea ca aceste regiuni care nu fac parte din regiunile uh, care se încadrează în topul de excelență să participe și ele. Iar la FEDER să se prevadă obligația de a se cheltui 1%, cel puțin 1%, dar până la 10% în vederea promovării acestor aspecte de cooperare. Acesta este, de fapt, rezultatul cooperării pe care am avut-o între programul Horizon și activitatea noastră de aici. Și poate, uh, Olish, putem să preluăm câteva din aceste idei care ne arată că nu numai programul Horizon, care poate da posibilitatea de a intra în această nouă fază de mai multă cooperare și dă posibilitatea de a crea competiție și locuri de muncă pe termen lung și poate putem să avem anumite regiuni specializate, așa cum se întâmplă acum, într-una din condiționalitățile ex ante, iar noi suntem pregătiți să facem acest pas pe direcția menționată. Am putea să implementăm multe dintre lucrurile la care ne-am gândit. Iar dacă nu vorbim despre acestea, nici nu suntem observați. Îmi cer scuze că am vorbit atât de mult, dar am dorit să-mi aduc și eu contribuția. Astăzi este o sesiune specială după atâtea voturi. Dorește cineva din partea comisiei să ia cuvântul? Domnul Corpakis, domnul Corpakis din partea Comisiei Europene. Aș dori să mulțumesc raportorului pentru comentariile utile. Probabil că nu vom putea fi de acord cu toate amendamentele care au fost înaintate, pentru că unele dintre ele probabil uh, ar putea să pună probleme și ar putea să fie uh, dificil de implementat, cum ar fi teritorializarea, însă, uh, în general vorbind, suntem mulțumiți de faptul că există un interes mare din partea Comisiei Regii în ceea ce privește implementarea Horizon 2020, iar domnul Van Nistelrooy tocmai s-a referit la anumite aspecte importante. Și doresc să le amintesc colegilor că serviciile Comisiei um, Cercetare, Inovare și Politică Regională au colaborat îndeaproape în ceea ce privește regulamentele și am ajuns la un rezultat foarte important, eh, mai ales în ceea ce privește condiționalitatea de specializare, dar și uh, concentrarea tematică, pentru care regiunile trebuie să cheltuiască o anumită sumă de bani în ceea ce privește competitivitatea, cercetarea și inovația. Aș dori de asemenea să amintesc că am emis un text comun pe care îl vom transmite mai târziu serviciilor Parlamentului. Este vorba despre um, un document care oferă informații detaliate referitor la sinergiile pe care le așteptăm de pe urma implementării programului Horizon 2020 și a, implement- și a cheltuirii fondurilor structurale pe viitor. Pakis. Mulțumesc foarte mult, domnule Corpachis. Domnule Vlasac, aveți cuvântul pentru a încheia această dezbatere. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și tuturor celor care au participat la această discuție. Eu mi-am notat ceea ce s-a spus și sunt de acord cu multe dintre observațiile care au fost făcute de către dumneavoastră. Ele vor fi integrate în raport. Aici nu este vorba numai despre reducerea birocrației și, în felul acesta, despre facilitarea uh, accesului persoanelor la finanțare, ci este vorba și despre faptul că IMM-urile ar putea profita de pe urma acestui lucru și că aceasta ar trebui să se transforme în practică uzuală. Acesta ar fi legătura între cercetare și practică, care este atât de necesară tocmai în prezent. De asemenea, sunt de acord și cu doamna Rüle. Cred că noi toți trebuie să ne gândim la aceste lucruri. Aceste ajutoare nu pot fi distribuite peste tot. Noi trebuie să încercăm să concentrăm aceste fonduri și să obținem ce, uh, cel mai bun lucru posibil în această formă. Trebuie să folos- ne folosim de diversitatea Europei și de diversitatea regiunilor. De aceea colaborarea îndeaproape cu autoritățile regionale este atât de importantă. Eu sunt uh, dispus să analizez documentele Comisiei Europene, chiar și acele puncte care sunt dificile de digerat de către aceasta, însă cred că, în final, vom fi capabili să ajungem la un compromis. Un compromis care să reunească toate aceste observații. Vă mulțumesc pentru toate comentariile făcute, aștept cu nerăbdare să colaborăm în continuare. Mulțumesc foarte mult, domnule raportor, dragi colegi. Aș dori să vă informez că termenul de depunere al amendamentelor este 16 iulie la prânz. 16. Și acum trecem mai departe la următorul punct de pe ordinea de zi 15, dezvoltarea rețelei transeuropene de transport. Domnul Vlasac este din nou raportor pentru acest raport, așadar îi dau cuvântul. Îmi cer scuze domnului Lambert că iau cuvântul atât de des. El, în calitate de raportor pentru părțile generale, ar fi avut posibilitatea să intervină. Cu siguranță însă nu-l voi ajunge din urmă în ceea ce privește intervențiile aici la Parlament. În ceea ce privește dezvoltarea rețelei transeuropene de transport, este cu adevărat necesar să mai abordăm anumite chestiuni ale finanțării. Să vedem dacă avem la dispoziție suficiente fonduri, însă nu este momentul să redeschidem această dezbatere, dar atrag atenția asupra importanței acestui punct. Este vorba aici despre mai multă flexibilitate pentru statele membre. Cred că este important să aibă loc o dezbatere privind prioritățile în Uniunea Europeană. Pentru că sunt de părere că actuala listă de proiecte nu poate să fie tratată ca o listă definitivă. De aceea nu trebuie să, fie, să existe niște precondiții care să fie impuse statelor. Doresc să atrag atenția și asupra faptului că nu este posibil ca autoritățile regionale să fie responsabile pentru aceste proiecte. Pentru că nu, cade, nu este de competența lor acest lucru și de aceea ă, trebuie privite lucrurile din perspectiva corectă. Și o ultimă observație care se referă la acest aviz ar trebui întotdeauna să se țină cont și de interesele fiecărui stat membru în parte. Știu că veți face observații și referitoare la proiectele individuale care sunt propuse și sper că uh, îmi veți transmite și mie aceste observații ale dumneavoastră. Știți că comunic și am comunicat cu autoritățile din Republica Cehă. Din acest motiv, uh, în avizul meu am uh, introdus și exemple concrete. Pornesc însă de la premiza că dacă aveți experiențe uh, referitoare la proiectele care se desfășoară în țările dumneavoastră, mi le veți transmite și atunci le voi integra și eu în raport. Mulțumesc, domnule raportor. Voi da cuvântul acum raportorilor. Din umbră, domnule Matula, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva considerații generale mai întâi Uh, sigur, obiectivul trebuie să pornim de la faptul că obiectivul TNT-ului este o rețea transeuropeană de transport completă și integrată, care să acopere toate statele membre și regiunile care să constituie baza optimă pentru o dezvoltare echilibrată a tuturor modurilor de transport. Deci, foarte important să depășim fragmentarea existentă încă în aceste rețele, în special în țările recent aderate. Uh, sigur că acest nou regulament practic își dorește și o simplificare în tot ceea ce urmează și consider acest lucru foarte bine venit. Uh, orientările din Cartea Albă, orientările actuale și cele din Cartea Albă, foaia de parcurs pentru un spațiu european, uh, unic al transporturilor către un sistem de transport competitiv i eficient din punct de vedere al resurselor vor defini o strategie pe termen lung pentru politica ten t până în anii două mii treizeci i chiar până în două mii cincizeci nu pot să nu mă refer la câteva aspecte abordate la nivel ue de asemenea aspecte generale i aici în primul rând legătura lipsă între în reeaua de transport în special uh, Uh, în zona transfrontalieră de asemenea în al doilea rând discrepana considerabilă i persistentă în ceea ce privete calitatea dar i disponibilitatea infrastructurii între statele membre i în interiorul acestora trei o infrastructură de transport dintre modurile de transport care este fragmentată i i aici sigur că este necesar în perspectivă conexiuni multimodale pentru că numeroase terminale de marfă din europa gări de călători porturi interioare porturi maritime aeroporturi i noduri urbane lasă de dorit i aici iarăi în special în unele state recent aderate după aceea investiiile sigur trebuie să contribuie la realizarea obiectivelor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră din sectorul transport cu până la șaizeci în anii două mii cincizeci i în ultimul rând uniformizarea normelor i cerinelor operaionale diferite în special în domeniul interoperabilităii. sigur este important ca în analiză pentru că și raportorul a vorbit și de finanțare, trebuie deja să ținem cont, nu numai de coerența cu celelalte politici și obiective ale UE, dar iată deja și, cu, ă, și o legătură cu mecanismul conectarea Europei. Sigur, ce am avea de făcut, în special prin prisma grupului nostru politic, ă, EPP, și ce e de urmărit, ă, această nouă rețea sau viitoarea reea europeană ca parte a politicii de dezvoltare în următorii ani, rolul important al coridoarelor europene de transport, valoarea adăugată europeană a proiectelor, de asemenea angajamente clare pentru proiecte de transport care să fie respectate de statele membre i când mă refer la eforturile suplimentare depuse de statele membre sigur că aici apare o nouă provocare statele membre în general veneau până în prezent cu proiecte la nivel naional sau regional iată că provocarea este pentru să sprijinim să stimulăm statele membre să vină cu proiecte integrate la nivel european deci, trans, sau cel puin transfrontalier. ne dorim o reea de transport care să, re, să se realizeze repede pentru spun din punctul nostru de vedere o mai mare coeziune între statele vechi i noi între cele din est i vest i de ce nu între cele insulare i cele de pe continent. ne dorim o piaă unică internă dar i o piaă internă de transport în mod special i repet îl felicit pe raportor sigur că în viitor putem să ne oprim în continuare în discuțiile care vor avea loc în amendamentele depuse la acest raport între drepturi și obligații ale regiunilor, care, iată, participă prea puțin la aceste proiecte, dar prin regulament primesc responsabilități și, de asemenea, la lista de coridoare inițială și indicativă de asemenea chiar și scutirile în unele cazuri izolate, normal că ne referim la zonele alpine, zonele izolate și în particular de asemenea la intermodalitate, interoperabilitate și la dezvoltarea coordonată a infrastructurii în zonele transfrontaliere. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi să încep prin a spune că sunt întru totul de acord cu raportorul, domnul uh, Vlasac, în ceea ce privește propunerea dânsului. Ea reprezintă o bază bună pentru evoluțiile viitoare și pentru finanțarea infrastructurii de transport cu uh, relevanță transeuropeană. Documentul Comisiei este binevenit, include aspecte pozitive care se bazează pe linii directoare existente. Permiteți-mi să menționez um, rețeaua de transport bazată pe uh, abordări concrete, o, o rețea de transport uh, cuprinzătoare care îndeplinește um, criteriile liniilor directoare și, de asemenea, merită să menționăm coridoarele paneuropene ca un instrument de implementare, planificarea coordonată a investițiilor și o cooperare mai bună, de asemenea coordonarea activităților statelor membre localizate pe acest coridor este foarte importantă. Prioritățile, uh, modul în care sunt abordate problemele, depășirea problemelor, uh, mai ales cu caracter transfrontalier, reprezintă o provocare căreia trebuie să-i facem față. Rezolvarea acestor probleme va contribui cu siguranță la consolidarea coeziunii teritoriale a statelor membre ale Uniunii Europene în același timp va contribui la coeziune economică și socială și cred că aceasta este una dintre competențele principale ale comisiei noastre. Știm că va fi important să importăm uh, conexiunile cu rețelele uh, de transport din țările învecinate. În felul acesta, fluxul de transport de pasageri și bunuri va fi îmbunătățit, care reprezintă, de fapt, valoarea adăugată pentru noi. Al doilea aspect va duce la o rețea uh, de transport paneuropeană cuprinzătoare. În felul acesta, uh, rețeaua de transport va fi uh, mult mai ușor accesibilă. Unele dintre amendamente completează propunerea Comisiei în ceea ce privește dezvoltarea regională din perspectiva politicii de coeziune. De asemenea, există anumite amendamente care nu sunt suficient de bine formulate și despre care cred că uh, depășesc un pic competențele acestui sector. Sunt convins că amendamentele 10 până la 17 ale domnului Vlasac sunt uh, cât se poate de utile, însă am impresia că nu țin de competența exclusivă a comisiei noastre Și cred că dacă am propune amendamente similare, am intra pe un teren care nu ar duce la rezultate constructive. Însă putem discuta despre acest lucru. Cred uh, în continuare că este o contribuție utilă a raportorului și voi sugera câteva amendamente în ceea ce privește chestiuni transfrontaliere și regionale cu referire la responsabilitatea coordonatorilor europeni. Raportorul uh, a făcut o treabă bună și ideile sale au fost reușite. Mulțumesc foarte mult. Următorul uh, orator este domnul Ghias. Grazie. Eh, se guardiamo alla proposta della Commissione e ai suoi... Vă mulțumesc. Dacă ne uităm la propunerea Comisiei și la obiectivele sale generale, atunci e clar că opinia, avizul uh, comisiei noastre poate fi unul pozitiv, pentru că aceste obiective sunt cât se poate de echilibrate, nu-i așa? Este vorba aici despre crearea unei rețele intereuropene, interoperabile, ambiții pe care nu le putem contrazice. Iar în ceea ce privește prioritățile în interes uh, general, clar că trebuie să fim de acord cu propunerea Comisiei. Deci, în prealabil sau la o primă vedere avem și nu putem avea decât o imagine pozitivă și atitudine pozitivă. Însă, Comisia noastră își dorește, bineînțeles, să țină cont de diferențele economice, structurale, diferențele de integrare dintre diferitele regiuni. Ei, și dacă acesta este punctul nostru de plecare, atunci propunerea Comisiei nu poate decât să ne dezamăgeați, dezamăgească. nu o să putem schimba nimic la cartografie, nu o să putem modifica coridoarele și nici alte lucruri importante. Iată un motiv de dezamăgire. Am tot uh, ne-am tot reunit cu reprezentanții ai Comisiei Europene și am tot încercat să discutăm despre unele și altele. Dar trebuie să ținem cont de presiune, presiunea guvernelor exercitate de per- guvernele naționale, presiunea exercitată de către Consiliu, care este, în fond și la urma urmei, uh, adevăratul decident la nivel european. Acum mai avem prea puțin timp la dispoziție pentru a depune amendamente, iar aceasta fiind situația, cred că, eu, cred că ar trebui să transmitem semnale cât se poate declare. Trebuie să le arătăm tuturor ce ne dorim cu adevărat. Ne dorim o mai mare integrare a diferitelor regiuni. Nu e așa, e important ca și regiunile ultraperiferice sau periferice să fie bine integrate. Dar dacă mai accentuăm odată aceste aspecte esențiale și dacă spunem din nou că în rețele trebuie să fie introduse multe, să, să existe multe noduri, multe legături, deci dacă facem asta prin amendamentele noastre, atunci cred că am reușit să obținem ceva. Ar trebui să explicăm așadar atât Comisiei TRAN cât și uh, Comisiei Europene care este poziția noastră. Asta pentru a nu ne afla în uh, cumva uh, uh, dezacord sau uh, pentru ca uh, oamenii să știe de la bun început uh, la ce să se aștepte din partea noastră. Vă mulțumesc, domnule președinte, vreau să-i mulțumesc raportorului pentru acest raport. Noi, verzii, avem câteva obiecții legate de amendamente. Noi ne dorim ca rețelele europene să fie bine integrate, să contribuie la dezvoltarea regională. Acest regulament, bineînțeles, conține multe reglementări esențiale pentru viitorul transportului european. Tocmai de aceea aceste, aceste prevederi trebuie să fie într-adevăr realiste, trebuie să ne asigurăm că uh, prevederile sunt realiste și de asemenea trebuie să stabilim legăturile între uh, Uh, acest regulament și celelalte uh, politici conexe, conexe, pentru că putem să ne referim aici la uh, buna gestionare a mediului înconjurător, să nu uităm că și, și că transportul are un mare efect asupra mediului înconjurător și tocmai de aceea politicile de mediu trebuie să fie luate în considerare. Bine, investițiile Investițiile sunt, sunt esențiale în acest conce, con, context, clar. Finanțele sunt uh, reduse ca, ca sume și tocmai de aceea ar trebui să ne asigurăm că aceste fonduri limitate sunt bine folosite. Uh, fondurile nu ar trebui să meargă la mari investitori, mari utilizatori, trebuie să ne asigurăm că ele sunt distribuite într-o manieră echitabilă. Uh, de asemenea, trebuie să ne asigurăm că nu doar uh, șoselele sunt cele în care se realizează investițiile. Trebuie să ne asigurăm că banii merg și la, ce știu eu, uh, drumurile pentru biciclete, etc., etc. Da, trebuie să ținem cont și de rațiunile ecologice și pentru aceasta avem nevoie de infrastructură și pentru mijloacele de transport în comun, ca să nu mai uităm uh, pistele pentru biciclete. Dacă tot vorbim despre interconectare, atunci trebuie să acordăm prioritate acelor țări unde deocamdată această infrastructură, cum spuneam, pentru mijloacele de transport în comun nu există sau este foarte slab dezvoltată. Trebuie să avem uh, o, un, să punem accentul pe intermodalitate și să uh, privilegiem acele mijloace de transport care ne permit să reducem gazele cu efect de seră. Și în plus uh, trebuie să evaluăm raportul costuri-beneficii pentru toate proiectele pe care le vom finanța. De exemplu, în țara mea, în Grecia, unde trecem prin această criză extremă, trebuie să ne gândim în ce măsură uh, un proiect este uh, sustenabil, durabil. De exemplu, de ce trebuie să construim toate aceste autostrăzi unde uh, se vor consuma multe credite europene și de ce să nu finanțăm mai mult uh, rețelele feroviare, de exemplu. Oare nu ar fi mai ecologic, mai interesant pe termen lung? La fel, de ce să nu avem mai multe piste ciclabile și mai mult transport uh, urban cu metroul și tramvaiul, mai degrabă decât uh, autostrăzile? Da, e adevărat, marile companii franceze, germane și italiene ar fi împotrivă pentru că ele au de câștigat uh, de pe urma acestor proiecte de mare avergură pentru construirea de infrastructuri gen autostrăzile, dar haideți să ne gândim la adevăratele interese aflate aici în joc. Protecția mediului înconjurător, cum spuneam, analiza costuri-beneficii și coeziunea între diferitele politici, diferite instrumente și diferitele programe, dacă chiar ne dorim ca transporturile să se încadreze în strategia Europa 2020. Și dacă vrem ca acestea să corespundă așteptărilor și nevoilor cetățenilor. Trebuie să evaluăm și impactul de mediu. Și nu trebuie să uităm că rețelele transeuropene ar trebui să permită și interconectarea cu regiunile insulare și cele mai uh, îndepărtate. Pentru că știți că în insule, de exemplu, transportul este singurul mod de a uh, avea cât de cât o legătură cu uh, partea continentală. Deci și insulele trebuie incluse în rețelele transeuropene de transport. Și cum spuneam, nu trebuie să pierdem din vedere importanța pistelor pentru biciclete, pentru că este mijlocul de transport cel mai silențios, cel mai puțin poluant. și trebuie să vedem și cum putem să uh, um, fluidificăm mai mult transporturile în Europa. Mulțumesc. Mai dorește altcineva să ia cuvântul? Întreabă președintele. Thank you very much, Mr. Chairman. Thank you. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc raportorului pentru acest raport. Vreau să mulțumesc pentru comentariile făcute de raportorii din umbră și de ceilalți membri ai Comisiei Recii. Toate aceste comentarii arată cât se poate de clar că propunerea Comisiei a reușit într-adevăr să se concentreze pe infrastructura pieții interne și în același timp să ofere bază de, de promovare a coeziunii în teritoriul european. Cred că trebuie să fac două comentarii legate de, de raport. Ambele comentarii au de-a face cu scopul propunerii noastre. Noi încercăm nu doar să includem în politica TNT noile obiective ale uh, Uniunii Europene, eficiență, creștere, durabilitate, de asemenea, ă, problema teritoriului extins, extins, ci noi încercam să eficientizăm implementarea și ă, reușitele. Inițiativa TNT are vreo 15 ani ă, vechime, dar, în ciuda succeselor reportate, are un, o mare o mare lipsă și anume din pricina reglementărilor nu suficient de solide uh, nu a reușit să se, ridică la, să se ridice la nivelul așteptărilor și a dezamăgit pe aici, pe acolo, cetățenii europeni. Ei, vrem să eficientizăm implementarea. Cum am reușit să facem lucrul acesta? Creând un cadru în care propuneam ca statele membre și instituțiile europene să-și, să-și uh, uh, asume responsabilitatea de a crea o re- rețea de bază până în 2013, o rețea de bază mai intermodală care să asigure, bineînțeles, sau să ofere beneficii ecologice și să folosească cât mai bine cu putință infrastructura deja existentă. Această infrastructură de bază de deservește întregul teritoriu european și deservește toate regiunile Uniunii Europene. Uh, această abordare inițială a fost, abor- a fost aprobată și sprijinită de Parlamentul European și, de asemenea, a fost sprijinită uh, în luna martie a anului acestuia de către miniștrii de transport din statele uh, membre. Deci, uh, sporim responsabilitățile noastre până în 2030 și, uh, de asemenea, oferim în același timp uh, mai multă flexibilitate statelor membre și autorităților naționale în ceea ce privește flexibilitatea și standardele. Însă, ideea de bază este aceea de a crea această rețea de bază până în 2030. De asemenea, în același scop, ne-am uh, axat în esență pe rețelele de bază cu o mare plus valoare europeană. Aceste rețele de bază au fost desemnate uh, Uh, conform unei metodologii agreate de către miniștrii de transport și de asemenea de către Parlamentul European, dar și de actorii importanți din întreaga Uniune Europeană. Această metodologie a permis Comisiei să facă alegeri dificile în momentul în care a formulat propunerea, uh, alegeri dificile în ceea ce privește includerea sau nu a unor elemente în rețea. Acest lucru însă dovedește că, deși ne concentrăm asupra unor aspecte importante, oferim în același timp suficientă flexibilitate statelor membre să realizeze acea infrastructură pe care ne-o dorim până în 2030. Deci, în acest context, vreau să vă rog ca în momentul în care formulați amendamente să le evaluați pe acestea în funcție de metodologia pe care deja uh, ați aprobat-o. Ar fi păcat să, să încălcăm această metodologie. Și în ceea ce privește livrarea, coridoarele uh, rețelei de bază, acestea vor fi uh, disponibile pentru întreaga rețea, deci finanțarea nu se adresează doar acestor co- coridoare, ci finanțarea va fi uh, acordată întregului sistem TNT, dar va exista o porțiune din uh, finanțare care se va adresa direct coordonatoare, uh, coridoarelor. Avem nevoie de acest lucru pentru ca um, la nivelul statelor, între statele membre să existe într-adevăr o coordonare a activităților. Cam atât din partea mea, vreau să le mulțumesc uh, raportorului, dar și membrilor comisiei pentru modul în care abordează propunerea comisiei. Mulțumesc! Domnule Vlasek, doriți să încheiați dezbaterea? Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau să repet obiectivele rețelelor TNT. Bineînțeles, trebuie să eliminăm lacunele existente la nivelul porturilor, aeroporturilor sau la uh, intersecțiile între coridoare. De asemenea, trebuie să eliminăm toate lacunele existente la nivelul rețelelor transfrontaliere. Dar să nu uităm că comisia noastră oferă un aviz pornind de la politica regională și de la părerea, atitudinea actorilor re- regionali. Și avem dreptul să, să includem în avizul nostru această perspectivă regională. De fapt, aceasta este misiunea noastră, nu e așa? În al doilea rând, uh, autoritățile de construcții și uh, și colaborarea cu acestea uh, este esențială. Știți prea bine că acestea activează la nivel regional, dar în același timp sunt reglementate, reglementate la nivel național. Și mai există și toate celelalte standarde care sunt stabilite la nivel uh, național, care trebuie să fie luate în considerare și uh, um, și interconectarea între toate aceste aspecte nu poate fi trecută cu vederea. În al treilea rând, dați-mi voie să elaborez pe marginea unora dintre amendamentele introduse de mine. Ei bine, cred că fiecare dintre noi, europarlamentarii, are o responsabilitate vis-a-vis -vis de regiunea pe care o reprezintă. Bineînțeles că fiecare dintre noi încearcă să includă în discuțiile Parlamentului European interesele regiunii pe care o reprezintă. Nu putem să facem abstracție de lucrul acesta. Bine, știu că a noastră comisie nu poate rezolva problemele individuale ale diferitelor regiuni, dar pe de altă parte nu putem nici să le trecem uh, sub tăcere. Și dacă vrem să rezolvăm problemele existente, atunci avem nevoie de o argumentație solidă, o argumentație care să poată contribui la convingerea comisiei competente pe uh, fond, în cazul acesta Comisia TRAN. În al patrulea rând, temele de mediu, zgomotul, etc. Trebuie să știți că pentru a, a respecta plafoanele uh, de zgomot. Spre exemplu, fiecare pod ar trebui să fie acoperit. Și uh, deci acestea sunt uh, reglementările noastre, reglementările europene în momentul de față și în momentul în care sunt, se depun proiecte de infrastructură, e bine, aceste standarde și reguli europene trebuie să fie luate în considerare, chiar dacă ele uh, produc costuri mai mari decât uh, s-ar fi dorit. Da? Totul trebuie să fie luat în considerare. Și încă ceva. Mi-aș dori ca în acest fel uh, să putem finanța, sau pe această cale să putem finanța diferite proiecte importante la nivel urban. Ei bine, din păcate nu cred că avem fonduri suficiente la dispoziție pentru a sprijini programele urbane. Deci aceste fonduri vor fi folosite pentru rezolvarea problemelor europene și nu pentru rezolvarea problemelor uh, legate de traficul din diferitele orașe. Cam atât din partea mea, vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc la rândul meu. Termenul limită de depunere a amendamentelor este 16 iulie la ora 12. Ultimul punct de pe ordinea de zi este raportul meu cu privire la bugetul general al Uniunii Europene. Pentru anul, bineînțeles, financiar 2013, toate secțiunile. Și voi face prezentarea raportului în limba mea maternă. Την γνωμοδότηση της Επιτροπής μας για την εντολή για τον τριμή. În timpul discuției despre acordarea mandatului pentru trialog, pentru negocierea bugetului pe anului 2013, Comisia noastră dorește să trimită mereu același mesaj. Coeziunea este crucială pentru creșterea economică din Uniunea Europeană și pentru crearea de locuri de muncă. De aceea trebuie să uh, facem finanțări, să facem investiții în regiuni pentru a reduce discrepanțele dintre diferitele regiuni și pentru a permite uh, adevărată solidaritate teritorială. Și vreau să existe o creștere a creditelor cu 2,3%. Noi am văzut că Comisia face eforturi pentru a reduce ralul, restul de lichidat. Iar în, în comunicarea comisiei se vorbește numai despre 2013 și se spune că nevoile pentru următorii ani uh, uh au fost acoperite, dar uh, noi nu suntem neapărat de acord. Atunci când Comisia și-a fixat obiectivele pentru anul 2013, s-a ținut cont uh, și de ce a propus executivul pentru perspectivele financiare multianuale pentru 2014 și 2020. Deci, până la urmă, singura instituție care dispune de toate informațiile pentru a avea o vedere de ansamblu este tocmai Comisia. Însă, știți că astăzi și până la sfârșitul lunii se vor face propuneri la Consiliu și mai ales la Coreper și se vor propune reduceri. Dar, urmând tactica raportorilor din anii precedenți, vă propun să nu acceptăm aceste reduceri și să preluăm uh, creditele de plăți și de angajamente din uh, proiectul inițial de buget propus de către Comisia Europeană. Iar acțiunile pregătitoare uh, și proiectele pilot care au fost recomandate de grupurile politice să fie reluate. Vă mulțumesc. Acum am să dau cuvântul raportorilor din umbră. Mai întâi doamna Crel. Ganz herzlichen Dank. Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu pot decât să fiu uh, de acord cu avizul dumneavoastră. L-am auzit pe domnul Cotmanis vorbind uh, în dimineața aceasta despre creditele de plată. Rata de absorpție este o temă pe care o tot trebuie să o discutăm în cadrul Comisiei Regii. Clar, uh, rata de absorpție poate fi îmbunătățită, dar dacă există proiecte în curs, iar Comisia Europeană nu poate efectua plățile pentru că Consiliul nu îi pune la dispoziție, ă, ă, dispoziție suficiente fonduri, ei bine, în acest caz ne confruntăm cu o situație tare dificilă. Iar dacă Consiliul nu are încredere în propriile cifre, atunci nu știu unde vom mai ajunge. Deci, eu cred că 11, ceva la sută credite de plată trebuie să rămână în avizul nostru și uh, nu putem decât să sperăm că la un moment dat uh, Consiliul European va ajunge nu știu, să aibă o idee clară cu privire la acțiunile sale. Vă mulțumesc. Mulțumim, domnul Van Nisteroi. Vă mulțumesc. Pot să... Nu pot decât să fiu de acord cu Constanța. Constanțe? Sper, ansamblu, sunt, sunt de acord cu ea, chiar dacă n-am discutat neapărat în detaliu cu domnia sa. Noi încercăm acum să ne asigurăm că există o suficientă, o marjă suficientă de, de uh, flexibilitate în ceea ce privește creditele de plată și cele de angajament. Dar ce se întâmplă în realitate? Consiliul apare așa dintr-o dată și începe să, să taie procentele. E o nebunie completă. Au existat uh, uh sta- uh, ani în care banii nu au fost folosiți, au uh, fost din nou vărsați la uh, la bugete și, uh, nu știu, în mod constant, vreo 2% din toate plățile efectuate s-au întors înapoi, pentru că n-au fost uh, n-au fost uh, folosite și Iată, aceasta, această situație complică lucrurile și mai mult, pentru că există tot felul de proceduri care trebuie să fie folosite și care uh, duc la, practic, nefolosirea în totalitatea a fondurilor. Deci noi trebuie acum să cerem uh, Consiliului să, nu știu, să aibă o poziție cât se poate declară. Uh, Eh, să nu uităm că eh, anul trecut, eh, din pricina fondurilor neutilizate în anii anterior, Consiliul a refuzat să mai efectueze uh, plăți. Mai apoi fondurile au fost, fondurile neutilizate, spre exemplu, în anul 2011 au fost reportate pentru 2012 și acum, iată, din nou trebuie să le punem în bugetul pe 2013. Nu știu, în fiecare an uh, negociem bugetul și uh, în ciuda tuturor negocierilor, în decembrie a fiecărui an, comisia vine și ne spune că nu, nu e de acord cu cele discutate. Deci com Comisia Europeană se plânge de modul în care sunt tratate, sunt tratate sau sunt folosite fondurile atât de către, comisia, de către statele membre, cât și de, de uh, Consiliu. Și are dreptate Lewandowski, nu e așa? Nu, nu putem să, să lăsăm această situație neclară să se perpetueze și pe viitor. Trebuie să introducem o regulă. Dacă există un angajament, atunci plata pentru angajamentul respectiv trebuie să fie efectuată. Dar dacă fondurile pentru 2013 sunt uh, scăzute, atunci trebuie să explicăm clar de ce sunt uh, scăzute. Noi trebuie să ascultăm, noi, Parlamentul European, trebuie să ascultăm toate explicațiile. Parlamentul European este veșnic tras la răspundere pentru faptul că își dorește o creștere a bugetului. Dar uh, noi, uh, deși avem dreptate, nu reușim să transmitem nimănui uh, adevărul cu care murim în, în brațe. Deci, dacă există facturi neachitate, atunci uh, ele, într-un an, atunci ele trebuie uh, achitate în anul următor și iată, de asta cerem noi uh, creșterile bugetare. Dar bine, discuțiile astea țin mai degrabă de Comisia Cont. Eu vreau doar să spun că trebuie să le arătăm cetățenilor că Uniunea Europeană nu cere pur și simplu bani de dragul de a cere bani. Uneori Bine, îmi dau seama că e dificil să ne, să ne apărăm uh, poziția. Nimeni nu mai înțelege ce se întâmplă, din păcate, și iată, această lipsă de înțelegere duce la discuții interminabile și la pierderea cetățenilor, încrederii cetățenilor uh, europeni într-un final. Dar, în orice caz, eu sunt de acord cu uh, necesitatea de mai multă flexibilitate. Domnul Manca. Da. Uh Rozpočet Európskej únie má viacej častí, je, iba jedna z nich je časť komisie. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bugetul uh, Comisiei uh, uh, Uniunii Europene are mai multe părți. Doar o parte corespunde Comisiei. Mai există partea a treia. Mai există și celelalte părți care sunt pentru Consiliu, pentru Parlament, pentru Ombudsman, pentru tot felul de organizații și instituții. Noi, bineînțeles că evaluăm bugetul Consiliului, dar să nu uităm că mai există și bugetul alocat Parlamentului. Și uh, poate că în acest context ar trebui să ne mai uităm la două lucruri. Noi primim traducerile documentelor pentru, la fiecare ședință și poate că v-ați dat seama că uh, nu primim cu toții în toate limbile oficiale traducerile de care avem nevoie. Deci ce nu se face pentru ședința de astăzi, poate că o să se traducă pentru următoarea ședință, dar la, din păcate la următoarea ședință nu vom mai avea nevoie de aceleași documente de care avem nevoie astăzi. Ei, și asta trebuie să urmărim cu atenție, pentru că și din situații de genul ăsta uh, Uh, decurg uh, scurgerile de, de bani, utilizarea, irosirea banilor. Asta în primul rând. În al doilea rând, Comisia Europeană are nevoie de traduceri la rândul său. Dacă serviciile interne nu pot face față, atunci se uh, apelează la servicii din afară, se externalizează traducerile. Dar Comisia Europeană nu întreabă celelalte instituții europene dacă nu ar putea să se ocupe serviciile lor de traduceri pentru de traducerile de care are nevoie Comisia. Deci noi nu cooperăm nici măcar între noi, instituțiile europene. Iată, așa uh, cheltuim o grămadă de bani pe care i-am i am putea folosi în alte scopuri. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc pentru comentariile dumneavoastră foarte interesante. Mă bucur de sprijinul, că mi-a acordat sprijinul dumneavoastră. Termenul de depunere a amendamentelor este data de 16 iulie, ora 12. Uh, am, data limită de depunerea amendamentelor la proiectul buget este 27 iulie la ora 12. Vă mulțumesc foarte mult!